Să mulțumesc, doamnă președintă, și să mulțumesc tuturor. Mulțumesc, doamna Gheringer, pentru a încheia. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Ca principal raportor pe acest dosar, mă bucur că am uh, putut face acest raport cu mulți colegi ambițioși și angajați. Cred că acest raport reflectă situația uh, activității din comisie și recomandările viitorului. Obiectivul Raportul a fost să îmbunătățim activitatea noastră în domeniul petițiilor. Dacă unii dintre noi uh, critică anumite recomandări, dacă unii dintre noi uh, uh, sunt critici față de anumite recomandări din acest raport, cred că asta e o veste bună, pentru că e un semnal că sunt încă multe zone în care trebuie să ne concentrăm Uh, mai avem încă multe lucruri de făcut, dar fiecare pas pe care îl facem ne va aduce mai aproape de rezultate mai bune și sperăm de o activitate mai eficientă în beneficiul cetățenilor noștri. Aș vrea să mulțumesc comisarului pentru explicațiile sale detaliate. Cred că această activitate este rezultatul unor eforturi făcute de mulți oameni și aș vrea să folosesc această ocazie și să mulțumesc raportorilor din umbră. Comentariile lor au fost foarte importante, doamna Albiol domnul Beche, doamna Bețera, doamna Evi, domnul Marias, doamna Reda. De asemenea, aș vrea să folosesc această ocazie și să le mulțumesc tuturor coordonatorilor, uh, consilierilor și stafului secretariatului care au lucrat la acest raport, inclusiv domnul, domnii Cabezon, Baez, Chircoschina, Lecoc, Perez și asistentul meu personal, Mana Cozbesca, și cred că, în ciuda unor diferențe inițiale, am reușit să avem un raport credibil și recomandări credibile pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, dezbaterea este închisă și votul va avea loc în două minute. Până atunci, sesiunea este suspendată. Mulțumesc, dragi colegi!